good afternoon, sorry. Uh, let me say, um, I would like to adopt... Bună ziua! Uh, aș dori să adoptăm um, uh, ordinea de zi a reuniunii de astăzi, din 18 martie 2019, de la ora 15 la orele 17.30. Uh, Vreau să vă informez că vor fi sesiuni suplimentare de informare în legătură cu uh, Centrul de Competență privind uh, cercetările industriale și tehnologice, ca urmare a trialogului din 10 martie de la Strasburg și, de asemenea, uh, va mai fi o sesiune de informare în legătură cu statisticile europene de afaceri, ca urmare a trialogului care a avut loc pe 14 martie la Strasburg cu echipa de negociere care a ajuns la un um, acord. Dacă nu sunt alte comentarii din sală, putem uh, considera adoptată ordinea de zi. Nu sunt comentarii, nu am niciun fel de anunț, așa că trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, și anume studiul referitor la cuplarea um, din sectoarele energetice, cum pot fi um, consolidate acestea în Uniunea Europeană pentru a promova stabilitatea rețelelor și pentru a efectua decarbonizarea. Avea un preze, o prezentare a unui studiu efectuat de, uh, efectuată de Departamentul de Politici. Unul dintre coautorii acestui studiu va fi uh, cel care îl va prezenta. Uh, iertați-mă a trebuit să îmi consult uh, asistentul pentru a afla cum se pronunță numele vorbitorului. Cohen Rademekers este directorul executiv al Trinomics. Înainte de a deveni consultant, a lucrat ca profesor asistent la Universitatea din Bruxelles. Domnul Rademekers a fost uh, s-a ocupat de asemenea um, de uh, finanțe, energie și schimbările climatice la cabinetul uh, ministrului flamand al economiei. În ultimii 10 ani, domnul Rademekers a lucrat mai ales ca lider de proiect uh, pe uh, dosare legate de politicile energetice, majoritatea timpului pentru Comisia Europeană. Doresc de asemenea să vă aduc la cunoștință că al doilea autor este domnul Luc van Nuffel, Ambii autori au analizat cum cuplarea sectorului uh, mm, sectoarelor poate um, ce, cum implică acesta o integrare sporită a mm, energiei folosite de beneficiar pentru a reduce costul decarbonizării. Acestea sunt subiecte foarte interesante pentru cetățenii noștri. Dacă uh, doriți, vă rog să mă începeți prezentarea. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva cuvinte despre Trinomics. Noi uh, lucrăm foarte mult la proiecte energetice pentru Comisia Europeană, ne ocupăm uh, de finanțe, evaluăm și costul energiei și susținem Digi Clima în ceea ce privește uh, Uh, scurgerile de carbon. Deci suntem implicați uh, direct în toate aceste subiecte. Ne ocupăm de uh, subiecte legate de energie, schimbările climatice și mediul înconjurător. Întrebarea este cum poate culoarea sectorului să fie sporită mm, pentru în Europa, având în vedere competitivitatea. Dar, în primul rând, să definim cuplarea sectorială. Inițial, în Germania se folosea acest uh, concept. Acolo se vorbea mult despre electrificarea sectoarelor um, pentru consumator. Uh, am văzut cum putem analiza cererea de energie din uh, sectoarele energetice și cum le putem electrifica. Uh, am uh, constatat că trebuie să analizăm uh, cuplarea, sectorială dintr-o perspectivă mai amplă. De aceea există mai multe definiții ale cuplării sectoriale, însă dacă privim lucrurile din perspectivă globală, dacă ne concentrăm pe utilizator, um, um, mergem în mână cu um, cuplarea transversală a vectorilor. Energi, vectorul energetic reprezintă un instrument uh, menit să sporească transportul și stocarea energiei, să o consolideze. În, uh, cu toate aceste instrumente putem transporta sau stoca energie. Acesta este uh, obiectul principal al acestui studiu și Slide-ul pe care îl vedeți explică ce am încercat să vă explic și eu acum. Uh, analizăm pe de o parte um, furnizarea și avem uh, vectorul energetic care poate fi folosit pentru transport și pentru stocare și apoi avem sectoarele beneficiare, utilizatorii finali. În esență este vorba de un model care încearcă să optimizeze strategiile până în 2030-2050 în mod uh, eficient uh, și uh, rentabil. Luc va prezenta următorul diapozitiv. Da, mulțumesc. În acest uh, slide explicăm că cuplarea sectorului a devenit importantă și în contextul strategiei pentru energii regenerabile. Am constatat că deja din 2017 în anumite state membre, energiile regenerabile aveau o capacitate instalată pentru genificare um, uh, de energie era uh, mai mare decât consumul maxim de energie, ceea ce înseamnă că în anumite ore ale zilei este nevoie de stocarea acestei energii sau de convertirea ei în alți vectori energetici care pot fi stocați sau transportați pentru a fi folosiți de alți beneficiari. Cu alte cuvinte, avem nevoie de strategii, avem nevoie de tehnologii pentru uh, a valorifica energia suplimentară excesivă excedentară. Aceste strategii pot fi uh, generare mai flexibilă, o răspundere la cerere, poate fi stocarea și, de asemenea, transformarea electricității în gaz. În următorul diapozitiv uh, avem o descriere a impactului economic a furnizării uh, de electricitate excedentară pe piețe. Anul trecut, pentru 70 de ore, am avut pe piață prețuri cu minus. Pe anumite piețe, pentru că nu în toate regiunile și nu în toate statele membre, acest lucru este o, prob- o problemă la momentul de față. Însă, în anumite state membre uh, au uh, intrat pe piață foarte puternic uh, energiile regenerabile și acum avem o problemă cu prețurile negative. Uh, putem uh, presupune că dacă prețurile sunt negative sau uh, dacă scad sub un anumit uh, prag, de exemplu 20 de euro pe megawatt a oră, atunci, din punct de vedere economic, ar avea sens ca acea electricitate să fie transformată în alți vectori energetici, precum gazul regenerabil. Un alt uh, motiv pentru care recuperarea sectorială ar trebui să fie considerată o strategie adecvată sau opțiune viabilă este um, legat de caracteristicile specifice ale uh, electricității față de gaz, mai precis uh, utilizarea finală a acestora. În domeniul transportului, vehiculele pentru pasageri uh, pot fi înlocuite cu vehicule electrice, însă pentru transportul de bunuri, um, transport rutier, aviație sau um, transport uh, rutier uh, pe distanțe mari, electricitatea, vehiculele electrice nu reprezintă o opțiune bună. Biometanul sau hidrogenul ar putea reprezenta soluții mai bune. Există, de asemenea, anumite utilizări care nu pot fi uh, electrificate, de exemplu, încălzirea la temperatură mare sau uh, industria furajelor, industria uh, substanțelor chimice, fertilizatorilor, îngrășămintelor chimice sunt unele din acestea. Al doilea motiv este asociat caracteristicilor acestor tipuri de energie. Pe diagramă vedeți că încărcarea minimă și maximă pentru electricitate și gaz diferă foarte mult. Încărcarea maximă pentru gaz este de 7 ori mai mare decât uh, uh, valoarea minimă la nivel zilnic. Pe grafic puteți vedea uh, valorile lunare. Dar pentru a avea o idee de constrângerile legate de capacitate, trebuie să luați în calcul și încărcarea um, zilnică pentru gaz, 1 la 7, și uh, încărcarea pe oră pentru electricitate. Acestea sunt cele două elemente critice pe baza cărora se stabilesc uh, constrângerile legate de capacitate. La nivelul de pe oră, uh, raportul pentru electricitate este de 2. Cu alte cuvinte, încărcătura maximă este de două ori mai mare decât cea minimă. Cu alte cuvinte, dacă consumul total de gaz ar trebui înlocuit cu electricitate, la momentul acela ar fi nevoie de o capacitate de patru ori mai mare în rețelele de distribuție și transport decât uh, capacitatea disponibilă acum pentru electricitate, deci, ceea ce ar însemna costuri prea mari și ar însemna că, economic vorbind, nu este viabilă această opțiune. De aceea, um, un, uh, o a vectorului energetic, electricitate, gaz, reprezintă o soluție bună. În acest uh, diapozitiv ne concentrăm pe energiile uh, cheie dacă dorim să uh, trecem la energii neutre din punctul de vedere carbonului până în 2050. Deci avem două opțiuni. Pe de o parte avem electrificarea sectorului transporturilor și rezidențial. Cele două tehnologii sunt pe primele locuri. Deci uh, pompe de căldură și vehiculele electrice sunt alternativa. Apoi, cuplarea vectorilor, adică cuplarea electricității și a gazului. Cele mai bune exemple sunt transformarea electricității în gaz sau în lichide și uh, stocarea um, și uh, capturarea carbonului captarea carbonului sunt cele două opțiuni și nu ne referim doar la generarea de electricitate. Trebuie să primim acest lucru și în mod integrat, pentru că reprezintă un element din cuplarea sectorială. După cum am spus, în cazul în care prețurile sunt negative, când există energie excedentară, în acel moment electricitatea poate fi transformată în hidrogen și poate fi introdusă în uh, rețeaua de gaz direct sau poate fi stocată. De asemenea, uh, energia poate fi transformată în gaz sintetic. Avantajele sunt că acesta are aceleași caracteristici ca și gazul natural folosit la momentul de față, deci nu există niciun fel de uh, impact asupra infrastructurii sau aplicațiilor sau, sau, sau aparatelor. Uh, electrodomestice și uh, ținând cont de cost și de impactul de mediu, acesta reprezintă o opțiune uh, bună. A treia opțiune este transformarea electricității în combustibil lichid. De exemplu, putem avea metanol uh, care poate fi folosit în, în sectorul de transporturi. Acestea sunt câteva exemple de tehnologii care ar putea fi folosite în, în contextul sec- cuplării sectoriale și pot fi folosite în uh, mai multe sectoare pe care le vedeți aici menționate în partea dreaptă a diapozitivului. Având în vedere aceste lucruri, este foarte important să ne concentrăm pe rolul potențial al uh, gazului regenerabil în uh, furnizarea de energie în viitor. Ar exista avantaje uriașe în ceea ce privește uh, flexibilitatea, pentru că acesta ar putea fi folosită ca soluție de rezervă pentru electricitate. În ceea ce privește stocarea, potențialul de stocare al gazului este foarte important. La nivel european, capacitatea de stocare uh, reprezintă o treime din uh, nivelul consumat, deci capacitatea este uriașă și ea este deja disponibilă pentru a putea oferi flexibilitate uh, sistemului de energie. E vorba de 1100 terawatt oră, deci o treime din uh, capacitatea de consum actuală. Pentru electricitate, electricitate avem o, o capacitate limitată de stocare de 600 de megavați oră. Deci dacă dorim să evităm uh, uh, construcția de capacități de stocare suplimentare uh, pentru stocarea electricității, gazul este o alternativă bună. În acest context, opțiune ar fi construirea în următorii 10, 20, 30 de ani de uh, parcuri uh, uh, eoliene cu hidrogen, cu instalații de hidrogen. Hidrogenul ar putea fi transportat um, în rețele. Transportul gazului este oricum mai ieftin decât transportul electricității. Deci acesta este un factor. Electrificarea reprezintă un element important în uh, cuplarea sectorială. Aici aș vrea să vă demonstrez acest lucru prin două exemple. Primul sunt uh, vehiculele electrice. Dacă înlocuim mașinile, motoarele actuale cu uh, mașini electrice, câștigăm în, în termen de eficiență, uh, cam 140%. Acest uh, exemplu uh, este convingător, dar trebuie, desigur, să ținem cont de impactul economic la toate nivelurile. Acesta este, oricum, un impact asupra eficienței, deci am avea un consum mai mic de energie, mai puține emisii de gaze cu efect de seră și s-ar emite mai puține substanțe poluante oxid de azot și așa mai departe. Un alt exemplu este folosirea pompelor de căldură, cu alte cuvinte, dacă înlocuim um, boilerul, cazanele uh, cu condensare actuale, dacă le înlocuim cu pompe electrice de căldură, câștigăm, uh, din punct de vedere al eficienței, 3 puncte. Deci coeficientul de performanță al uh, pompelor de căldură sunt 3, 300%. Deci rezultatul, produsul este de 300 față de 100 uh, dacă vorbim despre electricitate. Well, it's uh, just, uh, okay. I'm sorry. Yeah. Well, well, uh, maybe some, some conclusions. Uh, câteva concluzii, vă rog. Spune domnul președinte, am să parcurg uh, repede diapozitivele rămase. Aceasta se concentrează pe flexibilitate și cred că de acum e clar că uh, reacția din partea cererii e, contribuie la flexibilitatea necesară în uh, sectorul uh, electricității, având în vedere și penetrarea uh, energiilor uh, regenerabile, de aceea n-am să insist uh, cu explicațiile. Ce e important e impactul interconectării sectoarelor, sectoarelor asupra costurilor uh, totale aferente sistemului. Dacă implementăm interconectarea sectorială, atunci nu e nevoie de construirea de noi infrastructuri de producție, nici uh, extinderea rețelelor. Și acest uh, lucru e demonstrat de un studiu efectuat în Germania și care ne conduce la concluzia următoare. Chiar și în ipoteza în care Mm, emisiile cu efect de seră ar, ar trebui să scadă cu 95%, costul total e mai scăzut decât în cealaltă ipoteză în care o, re, obiectivul de reducere a gazelor cu, uh, cu efect de seră este de 80%, la, la sută, dar care implică o electrificare mai uh, redusă. Iată o dovadă a impactului interconectării sectoriale, impact care e confirmat și de alte studii, inclusiv de un studiu comandat de Euroelectric, asoci- o asociație a jucătorilor din industria um, energiei electrice, care confirmă că electrificarea integrală nu e cea mai potrivită opțiune. Ajung acum la barierele care trebuie îndepărtate prin reglementare. Barierele actuale se referă la cost-performanță, două aspecte care sunt corelate, și la lipsa de infrastructură din punct de vedere tehnic și economic există și bariere care au legătură cu politicile, adică lipsa unei planificări uh, integrate și altor uh, politici uh, care ar trebui concepute sau înaintate prin legislație și am să mă refer la ele în ultimul, ultimele diapozitive unde sunt rezumate recomandările noastre cele mai importante și care se referă, referă la obstacolele sau barierele pomenite de mine mai devreme. Prima recomandare de politică pe care o facem e nevoia de o abordare integrată, planificare, dar și operare, inclusiv evaluarea investițiilor în funcție de alternative. De pildă, dacă se preconizează o investiție în sectorul uh, electric, ei bine, ar trebui să fie comparată această investiție cu o, uh, una care s-ar baza pe interconectarea sectorială, electricitate, gaze, de pildă. Toate investițiile ar trebui să fie uh, judecate din perspectiva durabilității uh, lor și compatibilității cu tehnologiile viitoare. E nevoie de implementarea tehnologiilor smart, contorizare smart și așa mai departe pentru a înlesni flexibilitatea și interconectarea sectorială. Noile tehnologii ar trebui îmbunătățite, mai ales în privința hidrogenului. Alte recomandări se referă la conceperea pieței. Aceste recomandări sunt de altfel vizate în uh, pachetul care se referă la uh, designul sau conceperea pieței. Și în fine, alte recomandări se referă la nevoia de noi uh, cercetări, uh, mai ales în domeniul tehnologiilor inovative. Mă gândesc că, în special la hidrogen pentru a reduce costurile și a facilita implementarea pe scară largă. Vă mulțumesc, uh, spune domnule președinte, excelent niște propuneri excelente, mai ales în privința costului decarbonizării și a tranziției energetice. Dragi colegi, aveți întrebări sau um, observații. Domnul Coricec. Vă mulțumesc uh, mult, domnule președinte. Așa cum știți, sunt uh, inginer uh, în domeniul sideror, siderurgic, deci aș putea să adresez niște întrebări cu durata de 2-3 ore pentru că cred că unele din afirmațiile dumneavoastră nu sunt foarte nuanțate, asta din perspectiva uh, unui uh, inginer. Poate că colegii, uh, colegii mei care nu sunt ingineri s-ar putea declara mulțumiți. În primul rând, Am auzit de atâtea ori uh, rostit uh, termenul hidrogen uh, în discursul dumneavoastră și e o bucurie, e o premieră în comisia noastră. Uh, știți că un, 1% din uh, energie trebuie stocată în, uh, sub formă de hidrogen până în 2020, o decizie a Parlamentului European de acum 10 ani. Să sperăm că e încă de actualitate. Apoi, cu privire la transportul uh, pe distanțe lungi, sunt, sunt uh, de acord că pierderea de energie e mult mai mare în acest caz. Dar un lucru nu e clar. Dacă să folosesc uh, conducte pentru metan, biometan sau gaz natural, pentru că, mă rog, gazul natural are uh, niște particularități uh, față de bio, biometan, însă, în orice caz, pentru hidrogen e nevoie de alte pompe, alte tipuri de pompe și e nevoie să fim uh, mult mai uh, prudenți, date fiind anumite particularități ale hidrogenului. Știu că în Germania se permite adăugarea până la 7% de hidro- hidrogen în gazul uh, natural. Cu toate acestea, eu care m-am ocupat de reparația mm, furnalelor, uh, cunosc uh, riscurile legate de, de hidrogen are o flacără extrem de luminoasă și de aceea metanul e mult mai uh, potrivit, apar astfel uh, cenuși. Uh, foarte uh, utile în uh, producția de ceramică. Pe de altă parte, hidrogenul are un ciclu tehnologic foarte diferit. Putem vorbi despre navigație și uh, aviație, de asemenea. În navigație se folosește energia eoliană și o parte din uh, și uh, panouri solare. Iată o combinație extrem de importantă pentru viitor. Există trei aplicații cu capacitate scăzută, um, bazate pe electricitate energică, eh, electricitate obținută prin um, celule solare. E desperat că astfel de, astfel de aplicații ar putea fi extinse, dar până acum, până în prezent, sunt uh, rare. Vă mulțumesc, că uh, spune domnule președinte, domnul președinte. Încă un exemplu um, uh, legat de abordarea integrată. Îl găsim uh, în Viena, unde un sfert din, uh, din uh, oraș, într-un sfert din oraș, uh, energia electrică um, e depozitată, e stocată prin, în, sub formă de apă caldă, ceea ce ar putea să fie fezabil și în restul Europei. Vă mulțumesc foarte mult, a fost un discurs uh, interesant de ascultat, însă ar, ar fi nevoie de dezbatere mai îndelungată. Mulțumesc, uh, stimate coleg, spune domnule domnul președinte, pentru mine continuă un aspect e interesant V-ați referit la sectoarele de utilizare finală și la cele de furnizare. Însă un alt sector important e probabil uh, cel digital, pentru că fără soluții uh, smart uh, nu putem merge mai departe. Domnule Croind, îmi cer scuze, îmi cer scuze, domnul Freund, îmi cer scuze că am uh, întârziat. E interesant ce ați spus despre hidrogen și reacția colegii, colegului meu. Uh, colegului meu știm uh, cu toții uh, că în prezent există o tehnologie în care hidrogenul va avea loc, uh, într-un, va avea un rol extrem de important uh, în transformare. Celulele de combustie depind de hidrogen. și asta ne va ajuta să ajungem din punctul A în punctul B pe o distanță de peste 300 de kilometri, superioară celei uh, posibile în prezent. Eu uh, provin din Austria, unde poți uh, cumpăra, cumpăra um, vehicule cu celule de combustie produse de două mărci. Însă există doar trei uh, stații pe întreg teritoriul Austriei în care poți să faci um, încărcarea cu hidrogen poate că este ciclul obișnuit uh, al viitorului transportului și că vom vedea ceva nou după celula de combustie sau dacă hidrogenul și uh, celulele de combustie vor uh, reprezenta până la urmă cel mai bun sistem pentru transport în Europa și apoi în întreaga lume. Vă mulțumesc foarte mult! spune domnul președinte. Uh, comunitatea Carintia Sud, uh, uh, membrii comunității din Carintia Sud, Austria, sunt bineveniți în Parlamentul European, European la invitația colegului nostru, Eugen Freund. Vă, vă salutăm, îi reprezentați pe cetățenii europeni și ne bucurăm că asistați uh, la discuția noastră. Și acum îi rog pe oratorii noștri să facă câteva scurte comentarii. Yeah, thank you for your comments and questions. Vă mulțumesc pentru comentarii și pentru întrebări. Aveți dreptate când spuneți că felul în care am prezentat uh, opțiunea hidrogenului este poate puțin prea optimistă. Nu este neapărat realitatea pentru 2020, nu va fi probabil nici realitatea înainte de 2030. Dar noi considerăm că este o opțiune realistă pentru după 2030. În continuare sunt mai multe bariere și obstacole. M-am referit la costuri care sunt un element problematic, dar și posibilitatea de a uh, upgrada aceste uh, instalații. Toate acestea trebuie să fie considerate. Sunt multe puncte care mai rămân uh, de discutat pentru ca hidrogenul să devină o opțiune pentru sistemele noastre energetice pe viitor. Dumneavoastră ați făcut referire la multe probleme, la impurități, la problema presiunii deci la caracteristicile hidrogenului atunci când uh, îl comparăm cu biometanul sau cu alte gazuri, gaze, ce scuze, și aceasta este într-adevăr o mare problemă și iată de ce ne gândim la mai multe opțiuni. O opțiune ar putea să fie sisteme de distribuție pentru hidrogen, incluzând aici aplicații diferite pentru uh, utilizatorii finali. Altă opțiune este convertirea hidrogenului în metan sintetic. Aici avem aceleași caracteristici, dar avem mai multe constrângeri economice și o altă opțiune este injectarea hidrogenului în uh, rețeaua de gaz și aici v-ați referit la um, valori prag care depind de infrastructură, distribuție versus transport, dar și depind de instalațiile de care dispune clientul final. Problema aceasta este însă una economică, pentru că dacă injectezi hidrogenul în gazoduct, atunci nu mai poți să mai uh, realizezi exact care este valoarea economică a produsului dacă e să-l comparăm cu gazul natural. Așa este. Deci, sunt anumite puncte la care mai trebuie să găsim un răspuns. Incluzând aici celelalte întrebări pe care le a spus dumneavoastră despre valoarea și rolul celulelor de combustie Considerăm că acestea, care erau considerate acum 10-20 de ani o soluție posibilă pentru încălzirea de locuințe, nu mai sunt considerate astăzi ca fiind o soluție viabilă sau cel puțin nu promițătoare, pentru că pe alte continente a avut mult succes. Este straniu însă că trebuie să mergem pe alte soluții decât cele pe care au mers alte continente. O altă remarcă importantă în legătură cu celulele de combustie pe sectorul de transport. Sunt de acord că sunt multe mașini, de exemplu Hyundai, care oferă mașini care merg pe celule de combustie și care sunt comercializate deja în anumite state membre, dar numai pentru că nu există destulă infrastructură pentru alte locații. Noi considerăm că această opțiune este mai potrivită pentru un transport uh, util, un transport uh, de, pe cale utilitară, adică pentru camioane mai mult decât pentru mașini personale. Da. Mulțumim foarte mult, spune președintele. Vă mulțumim. și dumneavoastră să completați. Da. Vreau și eu să spun uh, ceva în general despre acest studiu. Acest uh, studiu ne-a oferit o privire de ansamblu despre cuplarea în acest sistem și care sunt posibilitățile pe care le avem în acest sistem. Însă am avut o limită de 50 de 15 pagini și a trebuit să fie să rămână totuși uh, inteligibil pentru toată lumea. Un lucru important pentru Comisia nouă, dar și pentru Comisia ITRE din Parlament, este că avem uh, planurile energetice la nivelul Uniunii Europene. Știți că există planuri de cuplare și avem o privire de ansamblu destul de bună despre ceea ce va fi planificat în diferitele state membre și ceea ce va fi fezabil la nivel european. Vrem să vedem care sunt lacunele, vrem să vedem care sunt sinergiile pe care le putem deduce din aceste planuri și după aceea putem să începem să ne gândim la investiții. Însă, în primul rând, aici avem lacune clare și vrem să vedem ce putem să facem cu planurile pe care le aflăm la nivel european. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenții, dar vă mulțumesc foarte mult și pentru raportul dumneavoastră foarte util și foarte bun. E, într-adevăr, foarte util pentru noi. Mulțumesc! Dragi prieteni, înainte să votăm. Mai avem un alt punct pe ordinea de zi. E vorba de etichetarea energetică și aici Comisia va prezenta un pachet de acte delegate. E vorba de 5 produse prioritare. Mașini de spălat, mașini de spălat vase, mașini de spălat, frigideri, um, becuri și televizoare. Prezentarea noastră va fi făcută de Hans Van Steen, director la Digi Energy. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule Buzec, și bună ziua tuturor. Înțeleg că suntem puțin presați de timp, așa că o să încerc să trec foarte repede prin materie. Este însă un punct foarte important, după părerea noastră, și știți că ceea ce trebuie să prezint aici este ceea ce a adoptat Comisia pe 4 martie, o nouă etichetare energetică pentru multe produse Uh, energetice. Aici um, e vorba de un important element al uh, proiectului de Uniune Energetică, care are ca scop uh, o responsabilizare a clienților și etichetarea este parte din acest proces de responsabilizare a clientului. Dacă avem o etichetare clară pe aceste produse, consumatorii vor putea să compare informația mai ușor și vor putea să compare performanța energetică a diferitelor produse. Astfel vor face alegeri informate atunci când își cumpără electrocasnice uh, noi. Este la fel de important însă să știm și că aceste etichete energetice au contribuit la o mai bună concurență între companii, pentru că ele au uh, crescut presiunea eficienței energetice pe piață. Toată lumea vrea să vină cu produse care să poată să fie etichetate foarte bine, care să spună practic că produsul cu tare este mai bun decât celălalt, pentru că este A++. Politica noastră a dat roade, așadar, împreună cu ecodesignul, care este o politică înfrățită cu cea din domeniul energetic, noi estimăm că până în 2020 economiile de energie anuale la, vor fi uh, datorită acestor produse vor corespunde unui consum primar uh, național al Italiei, de exemplu. Este cam jumătate din uh, îmbunătățirea energetică pe care trebuie să o obținem pentru ca să ajungem la obiectivele noastre stabilite pentru 2020. E vorba de un aspect pozitiv, însă, pe de altă parte, politica noastră a fost un succes și pentru că am trăit o așa numită suprapopulare uh, lare a claselor de uh, vârf. Dacă vedem uh, în magazinele de electrocasnice foarte multe produse, avem, sunt toate A++ sau A++. Dacă cumpărăm o mașină A+, de fapt, nici nu mai uh, comparăm la ora actuală o mașină foarte performantă din punct de vedere energetic dacă e să o comparăm cu celelalte. Iată de ce noi acum am um, optat pentru o re încadrare. Este vorba de o muncă din 2017 a colegislatorului, Parlamentul și Consiliul. Aici încercăm să modificăm scara A++ la uh, către G într-o scară A până la G. Noi considerăm că e mai simplă și este mai bine înțeleasă de către consumator. Acest pachet, deci, are 5 nivele pentru mașini de spălat, mașini de spălat vase, um, uscătoare, frigidere, lămpi și alte uh, produse electronice, incluzând televizoarele. Avem aici și o schemă pentru frigiderele comerciale sau uh, mașinile de uh, vândut produse, băuturi și așa mai departe, tonomate sau altele. Cred că um, aceste măsuri de ecodesign sunt um, foarte bine împărțite pe grupe de produse, dar și Parlamentul European și Consiliul și-au, um, își vor exprima părerea când va fi trimis spre control acest text. Sper ca Parlamentul să poată să susțină acest act delegat și să nu um, aibă obiecții. Noile etichete vor deveni vizibile pentru consumatorii chiar în magazine din 1 uh, martie 2021, în afară de lămpi, pentru care va veni mai târziu o nouă etichetare. Nu știu dacă dumneavoastră puteți să vedeți pe ecran uh, această nouă etichetare. Vedeți, deci, care este noua etichetă, cea din dreapta. Noi considerăm că e mai clară și din punct de vedere vizual. Nu vom mai avea A++, ca notă, ci, uh, după cum știți, astăzi categoria A trebuie să fie goală momentan, adică va trebui să se umple în momentul în care uh, etichetele vor începe să funcționeze prin adaptarea la standarde. Avem și un uh, cod în dreapta, după cum vedeți pe eticheta din dreapta, există un cod un cod care se poate citi. E vorba de referirea la o nouă bază de date pentru care producătorii vor putea să introducă informații despre produs. Ea va deveni treptat accesibilă consumatorilor, va avea deci informații suplimentare despre performanța produsului în cauză. Și noi considerăm că aceasta va îmbunătăți și uh, susținerea din partea statelor membre, pentru că statele membre trebuie să susțină această politică și să o transforme într-una perfect eficientă. Considerăm cu cele, că prin aceste, această etichetare în șapte niveluri vom putea să economisim 38 de teravați oră pe an până în 2030. Aceasta înseamnă echivalentul consumului de energie al Ungariei. Considerăm deci că e vorba de o politică importantă care necesită susținerea dumneavoastră și deci sperăm să putem să obținem acest rezultat pe care ni-l dorim. Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat, sper că a fost clar ce am prezentat. Sigur că da, spune președintele, vreau să îl rog pe domnul raportor, care este domnul Tamborano, să spună câteva cuvinte, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, am lucrat pe acest dosar încă din 2015. Suntem în 2019 și etichetele vor ajunge în 2021. Cu siguranță este un pas înainte, având în vedere că etichetele dinainte erau depășite de tehnologie și de epoca modernă. Cu siguranță însă propunerea aceasta nu va putea să includă toate informațiile într-o etichetă care nu mai corespunde până la urmă nici ea uh, tehnologiilor actuale. Sigur că am avut uh, dorința de a, organiz, de a face o etichetă care să fie orientată spre viitor. O posibilitate pe care am avut-o a fost de protecția consumatorilor în fața folosirii excesive a marketingului în domeniul uh, electrocasnicelor. Noi am dorit să se refere eticheta mai ales la uh, produsele mari, pentru că, de exemplu, când, um, uh, când consumatorii câteodată trebuie să cumpere un um, uh, frigider mare, uh, pentru că era clasa A și în loc să cumpere unul mai mic, din cauza că scria B pe el. Această posibilitate însă nu am putut uh, să o introducem. Nu se face referire nici la durabilitatea acestor produse. Vorbim de economia circulară, dar deja pierdem ocazia să folosim munca Parlamentului și a Consiliului, care deja a fost până la urmă aprobată. Și altceva important pe care tot consider că este o ocazie pierdută. Noi am uh, folosit directiva produselor regenerabile, energiei regenerabile, și a electricității, atunci, um, și având acolo un uh, regulament care implica cetățenii. Acești, uh, acest regulament permitea cetățenilor să se implice în gestiunea ofertei și posibilitatea de, uh, prin așa numitul Smart App, să um, contribuie la informații um, despre unele produse și de a putea să dispună și de um, mai multă autonomie în ceea ce privește aprinderea și stingerea acestora. Din păcate însă, de multe ori, um, produsele rămân inaccesibile uh, din punct de vedere al costului, iar această um, aplicație smart nu există, nu se poate um, regăsi pe etichetă. Poate că în 2025-2026, când vom avea o reevaluare, vom reuși. Când însă mii de tineri vin, în, manifestează pentru ca să ne ceară politici mai ambițioase, își cam pierd speranța în politică atunci când politica este guvernată de piață sau de întotdeauna motoul nu se poate acum sau nu se poate încă. Când politica guvernează, dar nu reușește să respecte regulile necesare pentru o tranziție mai rapidă spre o energie ecologică, ei chiar au dreptate. Noi suntem pentru ei ca niște morți uh, care uh, umblători și nu suntem cei care răspundem la uh, cerințele lor până la urmă. Cerințele foarte mari la care trebuie să răspundă Uniunea Europeană, din păcate, noi apărăm ca niște loseri în fața lor cu aceste acte delegate, Probabil că nu se vor opune, pentru că o soluție posibilă uh, ar fi uh, una care ar aduce daune mai mari, non, cererea de non-aplicare a acestor etichete, însă eu cred că această etichetă nu face decât să arate că Uniunea Europeană nu este gata să facă față viitorului. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Um, doriți să spuneți câteva cuvinte dumneavoastră? Doriți să răspundeți? Mulțumesc foarte mult, domnule Tamburano, pentru aceste comentarii. Mulțumesc foarte mult pentru cât ați muncit la acest dosar. Apreciem implicarea dumneavoastră. Am înțeles uh, care sunt uh, punctele pe care doriți să le menționați și noi din partea Comisiei ne-am fi dorit să avem o implementare mai rapidă a acestor puncte, dar lucrurile merg încet și trebuie să acceptăm că industria necesită mai mult timp pentru ca să se uh, adapteze la noile sisteme și ca aplicațiile să pot fi, pot fi testate, să vedem dacă corespund uh, noilor uh, tabele. Noi sperăm ca atunci uh, să înțelegeți că momentul în care vor apărea în magazine aceste etichete este primul posibil pe care l-am avut. Um, din punct de vedere al calendarului. E clar că aceste schimbări însă sunt foarte necesare. Am avut mai multe studii pe care le-am mandatat din partea comisiei, dar studiile ne-au arătat că ar fi prematur în momentul de față să includem informații despre felul în care această aplicație poate să răspundă la situațiile din rețea. De exemplu, când uh, o mașină de spălat poate să folosească surplusul de energie dintr-o rețea. Momentan nu putem să punem acest lucru pe etichetă într-o manieră care să fie clară din punct de vedere al informației pe care l-ar oferi. Este un lucru pe care ni l-am dori și poate că o să ne întrebați când se poate vedea așa ceva pe etichete reevaluarea modelului etichetei este peste 10 ani, trebuie să lăsăm un ciclu lung pentru că nu putem să-l inducem în eroare pe consumator cu mii de schimbări, dar am putea să ne gândim și suntem gata să ne gândim, desigur, în cadrul comisiei, la un amendament la aceste reguli, fără să avem o re împărțire în categorii, cu privire la eficiența lor, cam pe la jumătatea perioadei după 5 ani. Ultimul punct, domnule președinte, pentru că văd că sunteți gata să apăsați pe butonul microfonului, în ceea ce privește economia circulară, din nou aici uh, avem de-a face cu ceva pe care Comisia îl dorește evidențiat pe etichetă. În momentul de față nu cred că este posibil. Se poate vedea pe ecodesign, unde există mai multe aspecte care țin de disponibilitatea unor um, piese de schimb. Toate acestea intră în uh, măsurile de ecodesign, dar e vorba de măsuri noi și avem nevoie de ceva timp pentru ca să putem să le punem în aplicare eficient, uh, rămânând în legătură cu ceea ce poate industria să realizeze. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Foarte importantă contribuție! E important să se implementeze actele delegate. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare și mulțumim și domnului raportor. Uh, dear friends, let's, let us go to, to uh... Dragi prieteni, haideți să trecem la vot. Regulile comune ale pieței interne uh, a gazului natural. După cum știți, s-a ajuns la un acord uh, provizoriu cu uh, președinția română a Consiliului pe 12 februarie 2019. Coreper a adoptat acest acord uh, provizoriu pe 20 februarie și a trimis uh, președintelui ITRE o scrisoare în acest sens. Haideți să facem un test. Mai întâi facem o, o probă de vot. Votul este deschis. Votul este închis. Probabil că funcționează. Repet, e vorba de regulile comune ale pieței interne de gaz natural. Votăm acordul uh, provizoriu, regula 69F, vot prin apel nominal și votul este deschis.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 Acordul uh, provizoriu se bucură de susținere. Vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Îmi pare rău să vă spun că doar atât am avut de votat. Îmi pare rău, sincer. N-am ce să vă mai spun. Data viitoare o să fac mai bine. Cu siguranță vă promit măcar 20 de minute de votare susținută. Mulțumesc foarte mult! Dacă doriți să rămâneți, pentru că a fost prea scurtă această sesiune de vot, știu că a fost scurtă, vă rog să rămâneți alături de noi, nu plecați, pentru că altfel trecem, <laughs> trecem la punctul următor. Director General Dominic Dristori. Domnul director general Dominic Dristori ne va prezenta directiva energiilor regenerabile, un act delegat, dar haideți înainte să facem o pauză de 3 minute, domnule director general. here we are. Uh, Mr. Director General, Delegated Act, very important. Actele delegate, domnule director uh, general, sunt foarte importante. E vorba despre actele delegate în contextul uh, directivei energiilor regenerabile. Directiva privind promovarea um, promovarea energiei din surse regenerabile, adoptată în 1 februarie 2019, în decembrie 2018, mă iertați, dă Comisiei mandat de a adopta un act delegat până la 1 februarie 2019, stabilind criteriile pentru uh, certificarea biocombustibililor cu uh, risc uh, indirect scăzut pentru destinația a terenelor. În cazul în care este vorba de terenuri cu um, cărbune, cu stocuri ridicate de cărbune în interior. Pe 8 februarie comisie a, Comisia a publicat un act delegat, s-a lansat o sesiune de consultare publică de patru săptămâni. Acum suntem la Parlament, aceasta este ordinea ferească a locurilor și vă invit, domnule director general, să prezentați uh, de aceste acte delegate uh, Comisiei ITRE. Domnule uh, președinte, onorați deputați europeni, înainte de a începe, permiteți-mi să îmi exprim aprecierea pentru acest schimb foarte constructiv cu mulți reprezentanți Parlamentului European în timpul pregătirii acestui act delegat. vă prezint puțin contextul, abordarea uh, pentru care am optat pentru acest act delegat și cum am reflectat asupra feedback-ului uh, primit de la Parlamentul European și de la cetățeni. În primul rând, contextul. E important să nu-l uităm. Re... Energia revizuită, uh, convenită de colegislatori, Uh, suntem aici uh, în prezența raportorului, domnul uh, Blanco Lopez și domnului Rickhout de la Comisia ENVI. Așadar, directiva revizuită privind energiile regenerabile deja stabilește toate cerințele principale mm, pentru a um, lua în calcul biocombustibilii în cadrul obiectivului de energii regenerabile. Pentru biocombustibilii cu uh, risc înalt, pentru 2021-2023 uh, avem um, uh, sume, nivelurile sunt înghețate la nivelul 2019. Pentru statele membre, cel târziu ne raportăm la anul 2030. în acest uh, context, Comisiei îi revine sarcina de a stabili criteriile și de a raporta în ceea ce privește extinderea producției. Care este abordarea aleasă în actul delegat? Atât pentru uh, riscurile mari, dar și cele mici, indirecte, um, vor fi îndeplinite următoarele criterii cumulative. Deci pentru ambele tipuri de riscuri ILUC, atât mare cât și mic. 10, peste 10% din extindere trebuie să se producă pe terenuri cu uh, stocuri ridicate de cărbune. Ce înseamnă extindere semnificativă. Pragul de 10% a fost ales pentru a ne asigura că toți biocombustibilii care sunt luați în calcul pentru atingerea obiectivului um, duc la reducerea uh, semnificativă de uh, gaze cu efect de seră emise și că um, terenul uh, cu biodiversitate sporită nu este afectat decât în măsură mică. Secondary. Același lucru este valabil și pentru uh, furajele cu risc înalt, ILUC. Pentru certificarea biocombustibilor cu risc ILUC redus, e vorba de respectarea criteriilor de sustenabilitate, utilizarea furajelor uh, suplimentare rezultate din uh, măsuri de creștere a productivitatea terenului deja folosit. Actul final delegat, adoptat de comisie, a ținut cont în mare parte de uh, feedback-ul uh, important primit de la deputații europeni și de la cetățeni și uh, alte părți interesate. Trei niveluri. În primul rând, în ceea ce privește scutirile. Am uh, încercat limitarea abuzurilor și uh, placul a fost setat la două hectare. Am ales două hectare um, pentru că așa uh, ne-au recomandat organizațiile pentru alimente și agricultură. trebuie îndeplinite criteriile de sustenabilitate și trebuie să sporească productivitatea pentru a fi eligibile. În al doilea rând, scutirea pentru furaje provenită din terenurile nefolosite uh, au devenit, a devenit mai strictă. Uh, se, adoptă deroga, se acordă derogare doar dacă s-a depășit un obstacol financiar. Și acesta era un element important. În al treilea rând, uh, Procedura de certificare a fost uh, consolidată prin uh, înăsprirea uh, cerințelor de transparență și de audit. Comisia va stabili proceduri detaliate prin actul de punere în aplicare până la sfârșitul lui iunie 2021. Aceste lucruri sunt uh, măsuri luate pe baza datelor științifice de care dispunem. Uh, Comisia dis trebuie să, dis să uh, monitorizeze permanent evoluțiile și până la uh, revizuirea în 2021 se vor face modificări. Acest lucru este în plus față de revizuirea prevăzută de directivă și stabilită pentru 2023. Trebuie să se țină cont de toți acești parametri. Am făcut alegerea sustenabilității și e important să facem implementarea în mod adecvat și să ne convingem partenerile la nivel global să meargă în aceeași direcție progresiv, deci către sustenabilitate. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule director general. Domnul Blanco Lopez are acum cuvântul, domnul raportor. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi începe subliniind necesitatea actului delegat care completează directiva energiilor regenerabile pentru a stabili criteriile care identifică biocombustibilii cu risc înalt și scăzut de schimbarea destinației terenurilor. Să vă amintesc de unde am plecat, așa cum a spus și domnul director general. Am trecut prin negocieri foarte dure, um, care um, au fost necesare pentru um, a conveni asupra acestei directive. Am ajuns la un acord rezonabil din punctul meu de vedere. Rămâneau, uh, rămânea de rezolvat doar acest act delegat. Comisia, trebuie să recunoaștem, a avut la dispoziție foarte puțin timp pentru a aborda provocarea găsirii de soluții pentru a rezolva problema schimbării destinațiilor terenurilor din cauza uh, Um, combustibilor de primă generație, acei biocombustibili care au efecte asupra defrișării, emisiilor și locurilor de muncă și asupra concurenței la nivel internațional. Um, schița prezentată uh, luna trecută avea mai multe lacune și mai multe uși din dos care uh, subminau uh, toată munca făcută pentru a beneficia în mod sustenabil de bioenergie. Trebuie să recunoaștem că Comisia a ascultat, a ținut cont în parte de revendicările Comisiei noastre și ale sectoarelor implicate. Uh, s-au uh, limitat și s-au redus, redus lacunele, s-au clarificat criterii și definiții și s-a explicat mai bine uh, sfera de aplicare a actului delegat cum se spune, mai binele este inamicul binelui și de aceea, în ciuda criticilor pe marginea acestui act delegat cu care sunt de acord dacă nu avem o viziune uh, dacă vrem să avem o, o, o viziune în perspectivă, pe termen lung, uh, trebuie să recunoaștem că uh, e o schimbare în bine. Alternativa respingerii acestui act delegat ne pune într-o poziție foarte proastă cu o perioadă mai mult sau puțin lungă, fără uh, criterii uh, care să identifice biocombustibilii cu risc înalt ILUC. În doi ani, acest act delegat va fi revizuit și va putea fi modificat uh, și îmbunătățit. Prin urmare, cred că prin acest regulament facem progrese în ceea ce privește utilizarea sustenabilă a bioenergiei. Facem un pas înainte important pentru reducerea uh, Uh, defrișării și a uh, emisiilor. Bioenergia sustenabilă este absolut necesară pentru a ajunge la emisii neutre și de aceea uh, emisii zero și de aceea cred că acest act delegat trebuie să fie adoptat. Mulțumesc foarte mult! Domnul Langen are cuvântul. Herr ich begrüße es ausdrücklich. Mulțumesc foarte mult, domnule director general. Salut faptul că ați stabilit criterii, durabilitatea, dar și riscurile, certificarea, toate aceste lucruri pe care le-ați menționat dumneavoastră. Ceea ce nu înțeleg este de ce se elimină complet uleiul de palmier. Pentru că acesta este de 10 ori mai eficient, de exemplu, la um, producerea de biocombustibil decât toate celelalte uh, elemente din biocombustibili uh, care provin din cereale. Este vorba de ceva care este ignorat complet. Indonezia, Malaezia sunt cei doi producători care au 95% cotă de piață. În Indonezia totul este la nivelul fermierilor mici, uh, structuri mici. În Malaezia sunt uh, întreprinderi mai mari. Ambele state au explicat că în discuțiile cu Comisia Europeană ele oricum au deja au stabilit uh, un embargo pe um, um, producția și um, acestor plantelor care stau la baza acestor, uh, acestor combustibili. Trebuie să le dăm totuși uh, o șansă să poată să-și construiască un sistem de certificare care să fie aprobat de către UE. Eu am fost la fața locului și am constatat că, sigur, sunt suprafețe foarte mari, dar dacă proprietarii de terenuri și cei care lucrează acolo transformă uh, proprietatea într-o cooperativă, ei ajung la două hectare. Acesta este obiectivul unui act de punere în aplicare sau este vorba de durabilitate până la urmă pentru Europa? Aceasta e întrebarea. Nu sunt împotriva criteriilor dumneavoastră, le susțin. Dar uh, o dezavantajare unilaterală a uleiului de palmier, numai pentru că a decis guvernul francez să-l interzică și Comisia nu are curajul, în mod evident, să facă același lucru și în cazul uh, soia, nu știu dacă este corect. Am auzit, de exemplu, că uh, se, s-a distrus atât de mult uh, pădurea tropicală din cauza culturilor de soia, că acum sigur că și uh, asociațiile de fermieri încep să se revolte. Dacă facem excepții pentru furaje, atunci o să continuăm cu defrișările în Brazilia a pădurilor um, tropicale. Trebuie să nu permitem o dezavantajare a două țări în curs de dezvoltare care depind de cererea de ulei de palmier și care au 95% cotă de piață. Nu mi se pare corect, eu uh, nu numai că mi se pare incorrect, ci de fapt mi se pare și complet nepotrivit. Mulțumesc. Thank you very much. And uh, Mr. Martin. Mulțumesc. Edward Martin. Ah, urmează domnul uh, Martin. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Remarca mea uh, va fi uh, succintă, deși vorbim de modificări ale textului inițial. Eu, din principiu, mă, mă opun producției de ulei de palmier și nu cred că ar trebui să avem încredere în, în sector pentru că vor uh, găsi uh, căi uh, de eludare a regulilor în vederea extinderii producției de ulei de palmier. Au trecut puține zile uh, de la protestele pentru uh, climat uh, organizate de tineri care ne reproșează că nu acordăm suficientă atenție încălzirii globale, iar generația tânără ne reproșează nouă celor bătrâni că nu ne pasă de planetă pentru că oricum o să murim curând. Însă mă întreb, nu avem totuși obligația um, de a le lăsa o lume mai bună și de aceea aș vrea să-mi răspundeți la o întrebare. Care e motivul acestei derogări, a acestei excepții care uh, se acordă în privința uleiului de palmier, chiar dacă e vorba de uh, suprafețe mici? Dați-mi voie să vorbesc, spune uh, domnul Martin. N-aveți decât să vă amuzați uh, singuri. Răspundeți-mi, vă rog, uh, la această întrebare. Ce motivează această poziție a Comisiei Europene? Uh, E vorba oare de depresiuni uh, din partea Maleziei, cărora le, căreia îi vindem avioane Rafal sau mai știu eu ce? Vă mulțumesc foarte mult. Um, oricine care vrea să ia cuvântul e binevenit, chiar și uh, a doua oră, pentru că lista persoanelor care vor să intervină e scurtă. Doamna Griffith. Mulțumesc, uh, Iersi. Mă bucur uh, să te văd, uh, să te revăd, Dominic, și sunt de acord cu Eduard. S-a lucrat mult la pachetul privind energia curată și excepția cu privire la uleiul de palmier, palmier n-are niciun sens și ridic aceeași întrebare ca și Eduard, de ce anulăm o parte din uh, eforturile comune făcute și e vorba de eforturi uh, transpartinice și la nivelul mai multor delegații care au lucrat uh, împreună pentru a ne asigura că reușim să salvăm planeta. De altfel, în Liverpool, vineri au manifestat mii de, de tineri uh, în uh, sprijinul uh, planetei și astfel, în numele delegației britanice, susțin uh, pe deplin spusele lui Eduard. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Langen. Niște... Eu nu doream să-l întrerup pe colegul francez, îmi cer scuze. Dumneavoastră întrebaseți însă de unde ați, am venit cu cele două hectare pentru cultura de palmieri. Eu am întrebat altceva. Cu ce se justifică excepția pentru soia? 120 de milioane de hectare sunt uh, cultivate cu soia. Am spus de decenii în Parlamentul European că defrișarea pădurilor tropicale din cauza culturilor de soia trebuie să fie redu- redusă. Și nu înțeleg de ce se uită de această problemă. Eu m-am referit la nevoia de certificare, de criterii de durabilitate, dar nu de interdicții generale. Dacă un producător respectă uh, durabilitatea și criteriile de certificare, după părerea mea, ar trebui să aibă aceleași șanse să fie aprobat ca și uh, așa cum se întâmplă și pentru furaje pentru uh, fermierii europeni. Ok. And the other... În regulă, mai vrea cineva să ia cuvântul? Domnule director general, aveți cuvântul în acest caz. Da, dezbaterea e prinsă. Sper că sunteți mulțumit. Așa cum știți, uh, sarcina mea nu e ușoară, dar uh, permiteți-mi uh, să spun următoarele. E imposibil să găsim pe plan internațional o zonă economică care să dezvolte atât de mult cadrul reglementar în sprijinul energiei uh, curate. Vă invit uh, să, trece, să analizați uh, toți concurenții principali din America Latină sau Africa, Uh, de oriunde ar fi uh, ei uh, și veți descoperi că sunteți, suntem cei mai avansați în, în crearea unui cadru reglementar robust în sprijinul energiei curate. De aceea, tocmai de aceea, împreună cu Parlamentul, cu sprijinul Parlamentului, am agreat ținte ambițioase și prevederi ambițioase uh, în, uh, în contextul uh, directivei privind eficiența energetică, energia regenerabilă, dar și uh, directiva privind guvernanța și designul pieței. Acesta, aceasta ar fi prima remarcă. A doua e următoarea. Așa cum știți, viziunea noastră constă într-o combinație între durabil- durabilitate și competitivitate și considerăm că astfel de combinație e posibilă. În Recent, din 90 până în 2017, uh, PIB-ul, uh, euro, pib uh, Europei a crescut cu 56%, iar emisiile au scăzut cu 22%, ceea ce e un aspect singular. Acum răspunzând la următoarele, uh, la întrebările dumneavoastră, mulțumesc domnule Blanco Lopez, ați fost într-adevăr raportor pentru acest act uh, delegat și am luat în considerare punctele de vedere înaintate de Parlament în vederea îmbunătățirii uh, textului și mă gândesc la comenzile mici, certificare și la terenul nefolosit astfel încât uh, să uh, atenuăm riscurile de fraudă și să ne păstrăm concentrarea uh, sau să rămânem concentrați pe durabilitate. Și așa cum spuneați, obiectivul e diminuarea despăduririi și astfel ajung la o întrebare ridicată de domnul Langen am uh, uh, a fost în permanent uh, legătură cu țările producătoare, am făcut vizite în Indonezia, Malaezia. Și mă bucur să constat că Malaezia a decis să includă durabilitatea, a hotărât să protejeze pădurea la maximul uh, posibil. Va fi foarte important să explicăm acest text. Și mm, îi uh, răspund doamnei Griffin și domnului uh, Martin. Ne confruntăm cu o provocare globală și noi suntem în... E important să fii în avangarda luptei împotriva schimbărilor climatice. Uh, Însă va fi important și să rezolvăm uh, ce e de rezolvat, convingându-i uh, pe toți uh, actorii care constite, constituie 90% dintre emisii, deci să-i convingem pe partenerii noștri internaționali să urmeze căi mai durabile, pentru că altfel nu vom avea succes, nu vom răspunde cu succes cererilor formulate de generația tânără. Există acum, deci, uh, criterii coerente și pe baza lor uh, uleiul de uh, palmier e considerat ca având un risc iluc ridicat. Prin urmare, răspunsul uh, e următorul nu vom lua în uh, calcul uh, acest aspect în contextul uh, țintei pentru energii regenerabile, ceea ce e normal. Dar în, a, în același timp trebuie să păstrăm un, un dialog pentru a explica lucrurile nu-i vorba aici de accidente sau întâmplări. Lucrurile trebuie gestionate în așa fel încât să deschidem noi căi către durabilitate pentru a proteja pădurea. Și dacă au existat uh, diferențe, există diferențe între uleiul de palmier și soia, acestea uh, țin de constatările obiective pe care le-am făcut cu privire la efectele asupra terenurilor și uh, pădurilor. Potrivit analizelor actuale, există diferențe semnificative între cele două. De aceea, în prezent, am clasificat uh, uleiul de palmier ca având un uh, risc iluc uh, uh, uh, ridicat. E vorba de 45% uh, în cazul uh, uleiului de palmier și 8% în cazul uh, soia. Deci, cifrele sunt coerente și nu e vorba să închidem ochii cu privire la ceea ce se întâmplă în altă parte, ci să deschidem calea unui dialog pozitiv. Și tocmai de aceea am discutat în permanență cu aceste țări pentru a le explica motivele opțiunilor noastre. Și nu ne dorim să producem un Big Bang care ar fi imposibil, uh, ci de o um, eliminare uh, etapizată, de o abordare etapizată, e ceea ce cere directiva, o înghețare între 2021 și 2023 și uh, o abordare progresivă între 2024 și 2030. Iată abordarea pe care vrem să o urmăm. Însă am făcut tot, uh, tot posibilul pentru a introduce, a, clasific, a introduce la nivelul derogărilor parametrii care să permită evitarea abuzurilor, adică uh, exact uh, ceea ce semnalează dumneavoastră, un risc de eludare a reglementărilor și vom face în așa fel încât uh, să facem verificări pe baza unor uh, mecanisme omologate și recunoscute de comisie prin audituri de certificare care contribuie în mod direct la credibilitatea sistemului și vom face uh, tot posibilul pentru a realiza cele mai bune audituri, pentru că totul să fie gestionat coerent uh, și eficace. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule director general. Fruitful discussion. It's uh, our obligation to discuss. E obligația noastră să discutăm, uh, să avem o astfel de discuție în privința actelor delegate. Vă mulțumim uh, încă o dată mult pentru uh, prezență. Și trecem astfel la următorul punct de pe ordinea de zi. raportare, prezentări uh, cu privire la misiuni. Prima e, se referă la misiunea de la uh, Forumul uh, de Guvernanță a Internetului, a 13-a ediție din Paris, 12-14 noiembrie 2018 și uh, Centrul de Competențe privind uh, uh, securitatea cibernetică, căci am început negocierile de curând. Începerea acestor negocieri a fost de altfel neașteptată, mm, însă rezultatele excelente. Doamna raportor Iulia Reda e aici Iar uh, cu privire la misiunea de la Paris, nu văd uh, pe altcineva care să fi participat, cu excepția dumneavoastră, doamnă Reda, deci vă invit să vă referiți la ambele subiecte. Da, mulțumesc, domnule președinte. Uh, am participat la delegația Parlamentului la Forumul de Guvernanță pe Internet la Paris și pot să vă raport și despre, raportez și despre trialogul de la Centrul de Cibersecuritate. În fiecare an, Parlamentul European trimite la acest forum al guvernanței pe internet um, împreună cu Cult, Libe, STOA, toate sunt asociate, trimite deci o delegație la acest forum. Este vorba de un dialog um, între mai mulți uh, actori pe guvernanța internetului, cu peste 4.000 de delegați care au participat la această întâlnire și cu o participare online foarte mare. În total, 171 de sesiuni au fost organizate pe mai multe teme, precum cibersecuritatea, încredere, priva, spațiu privat, drepturile omului și mai multe. Pe lângă participarea la acest program oficial al a delegației Parlamentului European, am avut și o serie de întâlniri bilaterale pe mai multe subiecte. Delegația Parlamentului s-a întâlnit cu Forumul pentru Tineret în domeniul guvernanței pentru a vorbi despre cyberbullying și uh, știri false. Am vorbit despre rolul societății de a, pentru a putea focaliza mai bine uh, binefa- uh, rolul internetului și uh, uh, scopul acestuia. Am discutat despre colaborarea deputaților cu forumurile naționale în domeniul internetului și de rolul pe care trebuie să-l joace ei pe viitor. Ne-am întâlnit și cu David Redder, care este secretarul pentru comunicare de la Departamentul de Comerț pentru a discuta despre uh, libertatea de exprimare, neutralitatea netului și protecția datelor. Ne-am întâlnit și cu ICANN, um, am discutat despre priv, uh, spațiul privat în online, despre nevoia unei mai buni uh, ed, bune educări pentru utilizatorii finali. Și în final, delegația PE s-a întâlnit și cu două grupări din societatea civilă, cu Asociația pentru Comunicare Progresistă și pentru Counterpart International, unde am vorbit despre amenințările la adresa liberei exprimări pentru militanți online, interferențe în procesul electoral și instigarea la ură pe internet. Delegația noastră a discutat cu mai mulți uh, actori pentru că și de, în general am dorit să acoperim toate uh, domeniile. Este vorba de o misiune foarte importantă și sperăm ca și pe viitor să continuăm participarea noastră la acest forum IGF. Următorul va avea loc la Berlin din 25 noiembrie până în 29 noiembrie 2019. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, aș putea să continui direct cu celălalt punct, dacă sunteți de acord, sau poate sunt remarci uh, din partea colegilor pe IGF. Dacă dorește cineva să intervină acum sau are o întrebare, despre vizita la Paris, care a fost o misiune din partea Parlamentului. Întâlnirea IGF. Dorește cineva să facă vreun comentariu? Nu este cazul, așa că vă rog, puteți să continuați cu a doua problemă. În calitate de raportor de data aceasta, da, mulțumesc. O să vă raportez așadar de, de la primul trialog pe um, centrul de competență și um, acesta este în domeniul internetului, este vorba de cel mai rapid uh, proiect, pentru că și Parlamentul și Consiliul și-au adoptat poziția chiar săptămâna trecută. Scopul este să avem un mandat de negociere parțial uh, înainte de finalizarea acestui mandat. E vorba de un uh, dosar care implică CFM-ul, deci va trebui să scoatem anumite aspecte în paranteză momentan, dar la altele putem să facem progrese cât se poate de repede în negocieri în această legislatură. Diferența principală dintre poziția Parlamentului și a Consiliului este exact în ce măsură este, trebuie să devină o instituție europeană acest centru al cibersecurității. Parlamentul și-a menționat strategia despre felul în care Uniunea Europeană trebuie să investească în cibersecuritate și care trebuie să fie sarcinile acestui centru, incluzând aici facilități operaționale și sarcini operaționale. Noi considerăm că este foarte important ca acest centru să pună în aplicare o strategie comună europeană pentru cibersecuritate mai degrabă decât să vehiculeze bani național pentru proiecte naționale. Aceasta este și poziția pe care noi o vom apăra în trialog, dar oricum o fi, uh, va trebui să facem progrese cât se poate de repede și sperăm să facem progrese cât se poate de mari înainte de sfârșitul mandatului. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Înțeleg că săptămâna viitoare trebuie să se termine trialogul la Strasbourg, dacă nu mă înșel. Bine, uh, întrebări dacă sunt. Nu sunt întrebări. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Reda. Următorul punct de pe agenda este punctul 8, misiunea ITRE la, în Israel. Dar domnul Rübich care este șeful delegației, va veni de-abia în jumătate de oră. Deci uh, vom putea să discutăm mai târziu despre acest punct. Acum o să vă rog să trecem la punctul 9, misiunea ITRE în Suedia, între 27 februarie până și 1 mai, martie în 2019. Domnul Federley, care a fost șeful delegației, poate să ne spună ceva, dar cred că domnul Iacob Dalunde este cel care va raporta, dacă nu mă înșel, din partea verzilor și care a fost prezent la fața locului. Ai putea să ne faci o scurtă informare uh, despre delegația în Suedia? Lulea, am pronunțat bine? Da, foarte, foarte bine, domnule președinte. Colegul meu, Federley, își cere scuze că nu poate să fie aici astăzi pentru ca să vă raporteze, dar uh, m-a rugat pe mine să fac uh, declarația aceasta. A fost organizată foarte bine această misiune de către colegul meu, Federley. Am vizitat uh, un proiect foarte important care se numește Hybrid. Este vorba de un prototip al unei um, fabrici de oțel care nu va folosi carbon deloc dacă vrem să decarbonizăm, atunci astfel de producție este foarte binevenită și hibridul acesta, așa cum se numește el, este un, o încercare în direcția aceasta foarte reușită. Am uh, vizitat și noul centru de date al Facebook, care este eficient din punct de vedere energetic, care are un sistem energetic de răcire foarte interesant. Și cam atâta trebuie să vă spun despre um, călătoria noastră în Suedia. Mulțumesc, înțeleg că a fost foarte interesantă misiunea. Poate că e pentru prima dată în istorie, cred, că am uh, vizitat uh, Suedia, comisia noastră. Dragi colegi, aveți întrebări? Da, vă rog, domnul uh, Martin. Da, mulțumesc. Am o întrebare despre, pro, despre instalația de producție a oțelului. Aveți cumva documente despre acest lucru? Termenul pe care l-am văzut e destul de lung. Credeți că se poate accelera producția ca să putem trece la producție proprie de oțel? Se accelera proiectul acesta? Proiectul hibrid este o colaborare între Vattenfall compania de energie și LKSB, care este o altă companie uh, și alta a treia companie care se ocupă de oțel, care produce oțel. Acum, ei au construit această, facto, această fabrică prototip și uh, speră că ca până în 2024 să poată să și fie funcțional, operațional. Momentan e vorba de o fabrică prototip de demonstrație. Până, deci momentan e vorba de proiecte de viitor, dar din câte înțeleg, ei sunt, cred, singurii care au un astfel de proiect și uh, singurii care vor putea să producă oțelul fără nicio emisie. Interesant de văzut este și că ei ar putea să producă nu numai uh, produsele de oțel uh, finite, ci ar putea să ofere și așa numitul uh, burete de oțel, care este de asemenea produs fără niciun fel de emisii, așa numitul steel sponge, care ajută la folosirea produselor finite. Nu e vorba numai de un produs interesant pentru toate fabricile de oțel și laminare, ci în general pentru toate produsele inovatoare. Mulțumesc, domnul Covricec. Am o întrebare foarte simplă, îmi cer scuze. Care era care a fost uh, componenta hidrogenului în producerea acestor, produ- acestor, uh, acestor produse de care vorbeați, de oțel și laminare. Totuși, hidrogenul este nociv și când se folosește oțelul pentru scopuri industriale, poate să fie nociv de asemenea. Mulțumesc! Dacă îmi permiteți, vreau și eu să pun o întrebare noile tehnologii în domeniul oțelului, domeniul siderurgiei. Vreau să știu ce părere aveți despre folosirea coxului în uh, această procedură. Există vreo posibilitate să eliminăm acest element pe viitor? Nimeni nu mai consideră că este o tehnică a viitorului. Dar nici nu prea vorbește nimeni despre acest lucru. Poate că ne puteți spune ceva. Din păcate, nu sunt inginer și nici nu sunt om de știință, deci nu pot să vă dau un răspuns uh, care să fie pertinent din punct de vedere tehnic în legătură cu folosirea hidrogenului, dar vă recomand să mergeți în Suedia la o vizită de studiu la acest um, centru, pentru că este unic în Europa, sau să-i invitați aici, la Bruxelles, la o întâlnire. Ei speră să folosească hidrogenul și energiile regenerabile pentru ca să uh, îl folosească eficient hidrogenul. Va fi nevoie de multă energie, dar uh, noi în uh, Suedia, într-adevăr, avem, mai ales pentru hidroelectric, domeniul hidroelectric, avem foarte multă energie bine produsă, regenerabilă. Înțeleg E vorba de o misiune care se conturează pentru următoarea legislatură, să înțeleg. Mulțumesc. Încă o dată. Da, vă rog, domnule Marta. Mulțumesc, domnule președinte. Um, cu respect, scopul acestor cercetări este evitarea folosirii coxului. Este vorba de o nouă filieră pentru evitarea coxului, care este de fapt carbon pur. Ideea ar fi tocmai eliminarea lui completă din componentele uh, de producție. Am vrut doar să remarc acest lucru ca și specialist. Sigur că inginerii o să știe mai bine, dar ideea este că nimeni nu cunoaște momentan o tehnologie ca atare care să funcționeze. Da. Haideți, un ultim cuvânt, vă rog. E foarte simplu. Orice oxid poate să fie redus prin intermediul hidrogenului, însă cum să ne asigurăm că nu rămâne în produs o urmă, un rest de hidrogen. De aceea vă întrebam, care este procentul de hidrogen din acest mix când se produce oțelul? Pentru că hidrogenul este esențial la producția lui. Răspunsul a fost care este următoarea misiune în Suedia. Mulțumesc, am înțeles foarte mult bine precizările dumneavoastră, mulțumesc domnule Dalunde, iar acum trecem mai departe și vorbim despre raportul cu privire la, instituții, la negocierile interinstituționale. Domnul Nica va veni în 10-15 minute. Deci, domnul Krasoldemski poate să ne vorbească despre Fondul European de Apărare, pentru că negocierile pe acest fond s-au încheiat după trialogul din 19 februarie o mare parte a textului s-a convenit. Vă rog, domnule profesor, aveți cuvântul, vă rog frumos. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule Buzec. Ați atins, uh, am ajuns la un acord în 19 februarie, în a treia rundă de negocieri. Ne-am întâlnit și pe 16 ianuarie și pe 15 și 19 februarie. Nu au fost trialoguri ușoare deloc, pentru că în uh, cursul discuției noastre am avut multe dezacorduri, nu numai pe conținut, ci și pe felul în care se conducea trialogul. De-abia la al treilea trialog, după 8 ore de negociere, am reușit să ajungem la un acord care s-a bucurat de majoritate printre raportori și raportorii din umbră care reprezentau majoritatea în Parlamentul European. Poziția Parlamentului este cea pentru care am luptat, desigur, și am reușit să obținem următoarele o gestiune directă a fondului de către comisie în majoritatea cazurilor. Un buget uh, specific pentru tehnologie uh, în domeniul acesta, fără costuri intermediare, acces preferențial pentru made caps și companii cu capital mediu, o îmbunătățire față de negocierile anterioare s-a referit la controlul financiar și la auditare, folosirea tehnologiilor de apărare care să poată să financeze sub articolul 11, 3 și 6, punctul 3 și 6 din tratate, uh, acest fond. Am exclus și opțiunea ca și companiile naționale să participeze, să participe cu um, posibilitatea de aplicare de sancțiuni. Fondul European de Apărare trebuie să îmbunătățească competitivitatea industriei de armament la nivel european și unii colegi au interpretat acest lucru ca o promovare a armelor cu fonduri europene. Noi uh, am încercat uh, să și uh, specificăm anumite lucruri care țin de industria de apărare, însă Consiliul nu a fost de acord cu implementarea unor prevederi în acest sens în Fondul European de Apărare. În final, după consultarea PPE și ALDE, ne-am pus de acord pe acea soluție. Mai precis, EDF-ul uh, va putea să fie implementat prin intermediul programelor anuale de lucru, prin un act de punere în aplicare, incluzând aici compromisul de care vorbeam înainte. Acordul acesta este numai unul parțial, unele aspecte mai sunt uh, deschise și următorul Parlament va trebui să finalizeze uh, cifra bugetară de care se va bucura. Este vorba de negocieri care țin de CFM. Articolul 5 și anume cel cu privire la țările asociate, trebuie să fie precizat și el. Va depinde de ceea ce vom negocia cu uh, Marea Britanie după Brexit. Aici, din nou, avem o chestiune care a rămas deschisă. Consiliul ne-a promis că nu se va întoarce la anumite puncte care sunt încheiate. Mâine, pe 19 martie, vom finaliza ultimele compromisuri iar uh, acest acord de compromis uh, va trebui să fie apoi convenit la o reuniune a Consiliului și aprobat. Vroiam doar să vă spun că eu aș vrea să-i mulțumesc foarte mult domnului uh, Buzek pentru ajutorul pe care l-a acordat. Dumnealui a fost extrem de eficient mai ales la ultimul trialog care a fost foarte dificil. Iar eu, ca negociatorul șef al Parlamentului, am încercat să apăr liniile roșii ale tuturor partidelor, uh, grupurilor politice, chiar și ale celor care nu eram de acord. Aș vrea să vă rog însă să fiți realiști în evaluarea compromisurilor pe care am convenit uh, cu Consiliul și uh, atunci când vă acordați votul la fel. Vom avea un vot aici luna viitoare la ITRE pe 4 mai vom vota la plenară. Am auzit că acei colegi care nu erau foarte mulțumiți de uh, acest uh, compromis vor uh, putea totuși să susțină noile sisteme de control și anumite părți foarte importante care sunt uh, esențiale pentru ei. Eu sper că am reușit să mulțumesc pe toată lumea astfel încât să avem o majoritate substanțială pentru. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru um, aceste informații în legătură cu um, starea trialogului. Da, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt domnul Martin. Îi mulțumesc uh, raportorului pentru prezentare. În încheiere a spus că sunt uh, puncte asupra cărora nu sunt deloc de acord. Cu toate acestea, eu uh, am uh, urmărit uh, ce se întâmplă mm, și trebuie să dăm cezarului cel cezarului. A apărat uh, opțiunile pe care le consider cele mai bune. Dar eu trebuie să vă spun că a fost prima, prima mea experiență de negociere la Consiliu. Partea adversă a venit de la bun început. Cine a spus? N-am niciun fel de mandat. Nu știu ce tactică de negociere e asta, dar este uh, foarte uh, uh, greu să se facă progres în aceste condiții. Uh, știu uh, foarte bine cum uh, merge. Uh, nu trebuie să cădem în capcanele uh, Consiliului. În uh, fond, uh, angajamentul uh, Consiliului Eh, cu alte cuvinte, eh, mailul acela pe care trebuie să primim de la, con- de la Consiliu în care ne spune că nu, vom, eh, nu vor redeschide discuția în legătură cu ce s-a convenit. Pentru că aș vrea să văd și eu acest mail, pentru că e ca monstrul din loc Ness, toată lumea vorbește despre el, dar nimeni nu l-a văzut. Consiliul trebuie să consemneze ce s-a negociat. avem niciun fel de garanție în momentul de față. Suntem uh, pe care să, să semnăm un cec în alb în legătură cu un act uh, delegat. Aș putea aproape să spun în uh, nume propriu că mie nu-mi pasă prea mult de ce se va întâmpla, că nu știu dacă o să mai am un mandat. Dar semnăm un cec în alb ibotetic uh, pentru 13 miliarde de euro, însă nu avem acord, nu s-a negociat totul și punctul uh, esențial încă nu este sigur, nu știm dacă va fi 13, 7, 5 sau altă cifră. Deci nu știm care este suma. Ați vorbit despre articolul 5, putem vorbi și despre entitățile eligibile cu care nu suntem noi de acord și despre armele letale. Uh, Știți uh, foarte bine că sunt printre cei care au scris uh, un mail uh, domnului Tajani, domnului președinte al conferinței președinților și dumneavoastră, domnule Buze, pentru că ați fost printre destinatari, spunem că, să spuneți că, e un, că avem un acord. Nu avem un acord pentru că președ, conferința președinților nu s-a pronunțat încă. Consiliul a spus la început, nu că nu va participa la un uh, acord dacă se refuză actele delegate. Și uh, Consiliul a spus de la bun început, nici nu pune problema să avem act delegat. Dar noi, uh, reprezentanții poporului, ai cetățenilor, nu o să primim ce ne dorim. O paranteză. În presă am citit săptămâna trecută că Polonia își consolidează sectorul armelor, că Uh, vrea să uh, lupte mai mult în Irak. Uh, Vroia un buget de 40 de miliarde de euro pentru a consolida sectorul apărării. Și acum nu facem decât să dăm acești bani americanilor. Mulțumesc, doamna Grostet are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău, am cam întârziat. A avut întârziere trenul de la Paris dar am vrut să fiu de față și să-l aud pe raportor. Mi-ar fi plăcut. Vreau să vă mulțumesc, domnule președinte, pentru rolul pe care l-ați uh, jucat pe lângă raportor, pentru a ajuta la încheierea acestui acord. Nu a fost simplu. Este ușor să critici, uh, desigur. Întotdeauna sunt uh, decizii pe care am fi vrut să le luăm diferit altfel, dar uh, e vorba de o chestiune foarte specială. Apărarea uh, ține de suveranitatea statelor membre, uh, de aceea um, a trebuit să acceptăm mai multe chestiuni, pentru că e vorba de un subiect extrem de delicat. Dacă doream să ajungem la un acord cu Consiliul, trebuia să ținem cont de aceste caracteristici uh, foarte delicate care țin de suveranitatea statelor membre. Nu uh, voi intra în detalii, desigur susțin acordul uh, încheiat de raportorul nostru după multe ore de discuții și de negociere, nu întotdeauna ușoare, Uneori uh, aveam uh, senzația că lucrurile nu erau foarte bine pregătite de către cei de la Consiliu. Trebuie să susținem acest acord fără doar și poate și sper că viitoarea legislatură va ști să apere la discutarea bugetului angajamentele financiare prevăzute, pentru că acest uh, acestea sunt absolut indispensabile. Sunt de acord cu Eduard Martin Trebuie ca statele membre să intre în horă. Trebuie să se angajeze, bineînțeles, în astfel de operațiuni ce se va finanța de la bugetul Uniunii Europene, acele proiecte sunt proiecte în care va, vor trebui să se implice statele membre. Și dacă o vor face, desigur că o vor face profitând, adică cumpărând cu bani de la Fondul European de Apărare. Deci îmi exprim susținerea și susținerea numele PPE-ului pentru, aceste, pentru rezultatul acestor negocieri care nu au fost deloc ușoare, dar de multe ori să știți că uh, s-a ajuns la poziția stabilită în primul acord privind Fondul European de Apărare 2019-2020. și deci am revenit la valorile fundamentale, la principiile fundamentale, ceea ce nu este rău deloc. De aceea uh, susțin acest lucru. Domnule profesor, uh, pot să vă dau din nou cuvântul pentru a răspunde la aceste comentarii? Mm, în primul rând, uh, da, e un compromis când uh, ajungem la un compromis, nu poate fi mulțumită toată lumea. Nici chiar eu. În ceea ce privește angajamentul statelor membre, mâine, pe 19 martie, va avea loc o reuniune și cu siguranță se va trimite acea scrisoare atunci ce veți primi și angajamentul scris al uh, Consiliului uh, referitor la acordul la care am ajuns. E adevărat ce a spus doamna Grostet, rolul statelor membre este foarte special și piața este una foarte specială. Deci putem accepta acest act de punere în aplicare ca mod de gestionare al acestui program. Din câte știu eu, mecanismul interconectarea Europei s-a optat pentru aceeași soluție la trialog. Aceasta a fost acceptată, deci nu suntem noi excepția. Atât. Încă o dată uh, vă solicit susținerea. Mulțumesc foarte mult. Cred că și domnul Eller dorea să intervină. Am văzut că numele dumneavoastră apară pe listă legat de Orizont Europa. Dar dacă doriți să interveniți, sigur puteți să o faceți. Doar uh, câteva gânduri uh, legate de preocupările domnului Martin. Există posibilitatea să avem nevoie de o reasigurare în legătură cu uh, dosarele care nu au fost finalizate pentru că e încă între paranteze uh, bugetul. Bugetul Parlamentului depindea uh, în mare parte de Consiliul de ce acord acceptă Consiliul pentru că acordul devine obligatoriu pentru ambele părți. Vreau să vă amintesc că nu e vorba doar de fondul pentru apărare. De obicei, când se... De obicei se negocia cadrul financiar multianual și apoi primeam un, uh, o alocare financiară în alb și apoi uh, constatam că ea a fost deja adoptată. adesea se aproba un uh, compromis privind CFM-ul uh, și el nu reflecta întotdeauna uh, prioritățile propunerii. La negocierile CFM am avea pentru prima dată o negociere pe ceva concret. Până acum nu a fost cazul și avem acum niște alocări care se vor ambițioase, dar nimic mai mult. Din punct de vedere tactic, cred că dacă avem asigurările necesare la negocierile CFM, vom ști concret despre ce este vorba. Mulțumesc foarte mult, dragi prieteni. Mai avem și alte informări și rămânem fără timp. Trebuie să terminăm până la reuniunea coordonatorilor. Aș vrea să mai adaug ceva. Raportorul a vorbit despre facilitatea interconectarea Europei. Cred că cel mai uh, important uh, rezultat uh, pentru noi a fost cel menționat de uh, uh, doamna Grostet, fondul de apărare, programul de dezvoltare uh, și uh, apărare europeană, care a fost votat și în plenară. Oricum trebuie să facem uh, treaba foarte ușoară Consiliului. Domnule Marta, puteți interveni dacă doriți. Da, doar 30 uh, de secunde pentru a-i răspunde domnului Eller. Eu sunt de acord cu ce a spus, dar nu uh, la asta se referea îngrijorarea mea. Știm că alții trebuie să negocieze CFM-ul la uh, conferința președinților, președinții au luat decizia de a spune că trebuie refuzat orice acord dacă uh, nu uh, se optează pentru un act delegat. Să vedem ce se întâmplă joi. Vor, vor accepta să se pună la vot acordul sau nu? De asta sunt eu îngrijorat, pentru că deschidem aici cutia Pandorei și dăm un exemplu pentru următoarele regiuni. Centrul de uh, competență uh, pentru cibersecuritate. Doamna Reda a vorbit despre acest lucru. Acum discutăm despre statisticile de afaceri europene. Trialog 14 martie la uh, Strasburg. Domnul Lewandowski are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. S-a ajuns la un acord provizoriu cu Consiliul la acest dosar tehnic și destul de complicat. Am avut nevoie de 10 ani pentru găsirea unui acord în acest domeniu, într-un mod uh, de a face din continuă schimbare. Și o ramură a comerțului internațional care a fost foarte puțin acoperită în trecut. Um, abrogăm 10 uh, uh, legi și uh, adoptăm un regulament, ceea ce înseamnă o simplificare binevenită, care va reduce și uh, birocrația, pentru că, până la urmă, nu e vorba doar de reducere a fragmentării juridice, dar Parlamentul dorea să uh, reducă și povara administrativă și să reducă costurile pentru IMM-uri, asigurând și confidențialitatea în același timp. Poziția Consiliului a fost uh, foarte rigidă, dar uh, am reușit să introducem ceva flexibilitate. Câțiva indicatori noi în domeniul finanțelor și schimbărilor climatice uh, fac obiectul studiilor pilot, să avem intenții de a le include în acest dosar. Mulțumesc uh, raportorilor, domnului Natri de la S și D, Maraco uh, de la S și D uh, și altora de la GUE, ENF și lui Cașei, lui Klaus, consilierii noștri și lui Tomac și Tantianec. Vreau să le mulțumesc. După 10 ani am ajuns la un acord provizoriu uh, care va fi votat luna viitoare la ITRE și care probabil că se va discuta în aprilie la Strasburg. Any request for floor? Mulțumesc. Vrea cineva să iau cuvântul? Nu se pare că nu, spune domnul președinte. Vă mulțumesc, uh, dragi colegi, pentru remarcile succinte și pentru raportări. Revenind la agenda, uh, Orizont uh, Europa, domnul Nica și domnul Eller sunt uh, raportorii. Îi rog, uh, deci, pe colegi să ne spună care sunt noutățile. As it's the nature of a comprehensive program and the two files... Fiind vorba de un program cu două paze, situația e complexă. Joia trecută trebuia să uh, finalizăm uh, acordul Însă era clar că nu putea să existe un, un um, acord pe mandatul uh, Parlamentului. Vorbim deci de două uh, dosare denumită de comisie co-decizie, dar mai e în discuție și un al treilea pachet uh, legat de planificarea strategică, care nu se regăsește nici în regulament, nici în dosar și întrebarea e care e fundamentul juridic al acestui uh, al treilea dosar. Uh, Parlamentul European a considerat că planificarea strategică reprezint, uh, ține de actele delegate uh, sau uh, dacă nu, trebuie trimis către, uh, trebuie integrat în regulament sau în uh, fișierul de, în dosarul cod decizie și cred că se întrevede o soluție întrucât Consiliul a fost dispus să introducă Uh, subiectul planificării strategice în um, uh, regulament, iar partea de comitologie va fi asigurată prin acte de implementare, de punere în aplicare. Noi ne-am dorit acte delegate pentru că astfel ar fi păstrate atribuțiile uh, Uh, Parlamentului. Integrarea în uh, dosarul de codecizie ar fi fost o soluție și mai avantajoasă pentru par- Parlament din perspectiva atribuțiilor pe care le are. Cu privire, cu privire la cel de-al al doilea dosar, Consiliul uh, a refuzat să deschidă negocierile pentru că punea sub, sub semnul întrebării fundamentul juridic astfel că am ajuns într-o situație aparte, ciudată. Nu negociem, dar uh, discutăm. Uh, Parlamentul a, a făcut o propunere care se referă la ambele dosare, căci sunt uh, corelate și, în al doilea rând, ne-am, ne-am dorit uh, ca negocierea să se întâmple. Mâine vom avea cel mai probabil ultimul dialog. Uh, va trebui să cădem uh, de acord asupra celor două dosare și a subiectului privind planificarea strategică. Aș spune că 70% dintre propunerile Parlamentului au fost acceptate până acum de Consiliu, o treime nu cele mai importante neacceptate au fost uh, programul de extindere, monobeneficiarul și în ce măsură Consiliul vrea să facă din mobilitate un, un uh, cluster, o categorie separată. În privința regulamentului s-a ajuns la un compromis robust, cu, excepția celor trei chestiuni sub, susmenționate, de aceea trialogurile s-au prelugit. mâine, de la cinci 5 și jumătate, va avea loc de deci cel șaptelea trialog. Iată o perspectivă generală a situației actuale. În privința producției fără CO2, mai ales cea siderurgică, uh, Consiliul a fost uh, deja de acord uh, cu finanțarea cercetării pentru eliminarea carbonului din combustie și înlocuirea lui cu hidrogen. Uh, fondul pentru uh, oțel și cărbune a făcut uh, propuneri, dar acestea nu au mers dincolo de faza pilot. Și întrebarea care se ridică e cum vom finanța acest lucru. O chestiune importantă pentru Parlament, uh, dar și pentru sectorul uh, industrial și ne bucurăm că Parlamentul a înaintat o astfel de propunere și Consiliul pare dispus să o accepte. Vă mulțumesc foarte mult. Întrebări sau remarci? Văd că nu sunt. Trecem la punctul 12, uh, programul spațial al Uniunii și Agenția Europeană pentru Programul uh, Spațial, colegul nostru Massimiliano Salini. Al doilea și ultimul uh, trialog a avut loc de curând. I will speak in my own language. La... Mulțumesc, că să vorbesc în italiană. Situația s-a rezolvat după ultimul trialog, care a fost destul de dur. Am avut două trialoguri uh, și foarte multe întâlniri tehnice Acordul la care am ajuns uh, este satisfăcător. Nu vreau să intru în discuția actelor delegate și a pachetului general CFM, pentru că aici ar fi prea multe subiecte care ar semăna mult cu tot ceea ce au spus colegii înainte și argumentele lor. Însă partea de negociere care s-a încheiat este foarte satisfăcătoare, Am, avem un rezultat foarte bun pe guvernanță, după cum spuneam, un ultim punct uh, foarte juridic pe de-o parte, dar cu impact uh, pe viața agențiilor, a fost menționat în reuniunile din cadrul ultimelor trialoguri uh, cu Comisia, mai ales ideea de subdelegare am găsit însă o modalitate corectă de a formula conținutul acestei probleme fără să fie nevoie să mai convocăm un nou trialog. Sunt foarte satisfăcut, foarte mulțumit de decizia pe care am luat-o în legătură cu acest aspect. Parlamentul și Consiliul au găsit un acord și Comisia a colaborat foarte repede pentru ca să putem defini mai bine conținutul tehnic. Votul va avea loc la ITRE și la plenară din aprilie, iar la, în ceea ce privește faza finală și uh, felul în care s-a putut încheia. Vreau să mulțumesc în acest sens secretariatului comisiei, dar și secretariatului grupului meu politic și celor prezenți, colegii, raportori din umbră. Am reușit să colaborăm foarte bine și să stabilim jaloane foarte importante pentru a putea finaliza această discuție. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu foarte mult, dragi colegi. Nu pot decât să vă felicit pe toți pentru rezultatele pe care le-ați obținut în aceste trialoguri. Avem foarte multe trialoguri în Comisia ITRE, cinci au fost încheiate, două dintre ele sunt încă în curs. Dar dacă e să comparăm cu alte comisii parlamentare, suntem foarte avansați. Mulțumesc, mai dorește cineva să ia cuvântul pe acest uh, subiect, programul spațial. Nu este cazul, nu dorește nimeni să ia cuvântul. Trecem la următorul punct doamna Virkunen despre stabilirea mecanismului Conectarea Europei. Aici avem o com competență partajată pe dosarul acesta cu Comisia TRAN pentru transport și turism și ultimul trialog a avut loc pe 7 martie. Hena ne-a trimis o scurtă informare. Se spune că acordul la care s-a ajuns acoperă întregul text, în afară de elementele care mai sunt în uh, negociere la Consiliu. Avem uh, un buget stabilit foarte clar pentru managementul partajat. Coreperul l-a aprobat pe 13 martie dosarul. Noi vom vota pe 24 împreună cu TRAN. Două puncte importante. Sectorul uh, digital, în rezultatul trialogului, bazându-ne pe raportul Parlamentului, a reușit să definească clar proiectul în interes comun. A fost mai clar uh, definit acesta și în domeniul energetic s-au uh, găsit uh, compromisuri foarte bune mm, cu un procentaj de transfer al energiei regenerabile, mecanisme pentru energia regenerabilă și um, o îmbunătățire a regulamentului cu privire la rețelele transeuropene. Acestea sunt informațiile cele mai importante pe care le-am primit de la colega noastră, doamna Virkunen. Iar uh, acum delegația ITRE în Israel. Domnul Rubiș, care a fost uh, șeful delegației, dorește să ne dea un feedback. A, ne va da feedback-ul la următoarea reuniune, pentru că domnul, lui, domnul Rubiș trebuia să fie cu noi astăzi, dar nu este aici. Următoarea reuniune va avea loc pe 25 martie la Strasbourg, așadar, într-o săptămână precis la Strasbourg luni 25 la 8.30 seara. Deci probabil că o să fiți cu toții acolo din moment ce avem acest calendar. Um, vom avea și votare. O să fiți poate chiar mai mulți decât astăzi. Acum avem reuniunea coordonatorilor în câteva minute. Vă mulțumesc foarte mult tuturor membrii în Comisia ITRE. Mulțumesc asistenților, mulțumesc administratorilor, mulțumesc uh, consilierilor noștri și acum vom trece la partea cu ușile închise pentru reuniunea coordonatorilor.